această dezbatere, dar sper ca și ceilalți președinți să facă exact ceea ce ați făcut dumneavoastră astăzi. Mulțumesc, domnule Kelly, dar să știți că n-a fost un punct de procedură, dar având în vedere că m-ați felicitat, atunci vă dau voie să vorbiți. Mulțumesc, deci. O nomus Bun, trecem mai departe, spune președintele. Următorul punct de pe ordinea de zi este o uh, declarație a Comisiei în ceea ce privește uh, legea audiovizualului din Ungaria. Vom începe dezbaterea, cum spune președintele. Dăm cuvântul doamnei comisar Cruz. Domnule președinte, stimați eurodeputați, cu încântare vă anunț faptul că azi dimineață când aterizam în Strasburg, am, privit, am primit buna veste că premierul uh, maghiar a fost de acord să amendeze legea mass media pentru a se conforma tuturor aspectelor comunitare uh, menționate de comisie, inclusiv îngrijorările manifestate în ceea ce privește Carta Drepturilor Fundamentale. Domnule președinte, am fost și stimaților deputați, am fost uh, asigurată că guvernul maghiar uh, va adopta cât mai repede până la următoarea uh, reuniune aceste modificări și iată limbajul non-verbal uh, pe care l-au acum reprezentanții Consiliului îmi confirmă acest lucru, îmi confirmă că este adevărat. Cele patru domenii în care autoritățile maghiare au fost de acord să amendeze legea audiovizualului sunt următoarele. În primul rând, informația echidistantă. Uh, ni s-a spus că această precondiție pentru transmiterea de informații va fi eliminată și nu va mai reprezenta o regulă pentru serviciile uh, audiovizuale sau pentru presa scrisă din Ungaria. Mai mult decât atât, orice restricție uh, față de radiodifuzori uh, va, se va limita la principiul proporționalității. Noi vom monitoriza modul în care acest principiu este transpus în legi secundare. Mi-am menționat patru principii și acum trec la al doilea. În al doilea rând menționam principiul țării de origine. Difuzorii străini nu vor mai cădea sub incidența uh, acestei uh, legi ale auto, audiovizualului. Uh, autoritățile maghiare au convenit asupra faptului că uh, vor putea fi în măsură să suspende transmiterea de programe care nu sunt în conformitate cu directiva EADMS. Ce înseamnă acest lucru, domnule președinte? Că radiodifuzorii uh, care transmit programe din altă țară vor avea posibilitatea de a transmite programe în Ungaria fără a fi supuși unor amenzi din partea autorităților maghiare. În al treilea rând, înregistrarea mass media. Serviciile audiovizuale vor trebui să se înregistreze doar după ce oferă serviciile. Acest lucru se aliniază directive europene. Acest lucru înseamnă că, servici, că furnizorii de servicii audiovizuale și editurile nu vor mai fi supuși unei proceduri de autorizare a Uh, priorii. Și în al patrulea rând, conținutul uh, informațiilor. Guvernul maghiar a fost de acord să introducă un amendament uh, în această privință. Se punea sub semnul întrebării libertatea de expresie și acum se dă curs acestei îngrijorări. Se specifică foarte clar că conținutul media nu trebuie să aducă nici o ofensă explicită sau implicită indivizilor, minorității sau majorității. Ei bine, acum, prin amendamentele uh, asupra care s-a convenit, tratamentul discriminatoriu va fi eliminat. Mai mult decât atât, aceste condiții nu se vor mai aplica furnizorilor de servicii media cu sediul uh, în alte țări europene. Domnule președinte, stimaților deputați, ne vom asigura, prin cooperarea cu autoritățile maghiare, de faptul că modificările acestea vor fi adoptate și transpuse în uh, această lege și aplicate în realitate. Vom monitoriza pe mai departe situația. Acest lucru este de la sine înțeles și tot de la sine înțeles este faptul că Comisia verifică acum uh, modul în care este implementată directiva europeană și în alte state europene, și uh, vom uh, puncta uh, aspectele negative care vor, poate vor ieși la iveală. Comisia nu se dă înlături de la competențele sale, nu se dă înlături în momentul în care uh, trebuie, uh, apărat, uh, apărat, trebuie apărate mass media, pluralismul și așa mai departe. Și sperăm că prin cazul de față am reușit să ilustrăm acest lucru. Vă pot garanta faptul că Comisia a recunoscut ca atare uh, Uh, și a împărtășit îngrijorările manifestate de dumneavoastră, de societatea civilă în ceea ce privește situația uh, serviciilor mass media de peste tot din Europa și sunt dispusă să iau măsuri în ceea ce privește asigurarea pluralismului media uh, la nivel european. Este o chestiune ce ține de competențele europene, dar care respectă toată principiul subsidiarității. Comisia Europeană nu are doar sarcina, ci și interesul sincer de a facilita dialogul între părțile vizate și uh, decidenții politici la nivel european. Peisajul media se schimbă la nivel european și din acest motiv uh, există anumite îngrijorări pentru viitor. Se creează noi oportunități, dar persistă și noi riscuri față de pluralismul media, dincolo de cele cunoscute până acum. Este foarte clar că de aceea avem nevoie de o nouă abordare pentru a măsura pluralismul media într-un context mult mai amplu, într-un context în care se va ține cont de chestiunile juridice, economice și sociale. Nu vom mai trata separat aceste uh, domenii așa cum s-a făcut până acum. Așadar, domnule președinte, intenționez să creez uh, un grup uh, care să acopere părțile direct vizate să ținem cont de provocările ce stau în calea mass media acum și în viitor, să ținem cont de pluralismul media la nivel european și, uh, de asemenea, să uh, reprezentăm Parlamentul European acest grup de experți, fiindcă prezența Parlamentului European este foarte importantă pentru mine, se știe acest lucru. Detaliile vor veni pe parcurs. Grupul despre care discutam mă va Uh, îmi va oferi consiliere în ceea ce privește următorii pași ce trebuie făcuți pentru a contura peisajul media. Sunt pe deplin angajată să întreprind acțiuni concrete în uh, sfera competențelor pe care le dețin. Acestea fiind spuse, vă mulțumesc. Mulțumesc, spune președintele. Uh, mulțumim, doamnă comisar. Trecem la vorbitorii în numele grupurilor politice. Pentru PPE, domnul Scuria, două minute. <clears throat> Eh, domnule președinte. Mă exprim această dezbatere cu o anumită jenă, trebuie să mărturisesc, pentru că doamna comisar ne-a spus deja că nu are rost să avem această dezbatere, pentru că nu se contestează nimic. După toate probabilitățile, dacă dânsa ar fi ascultat ce au de spus și alți uh, colegi uh, cu ocazii anterioare, la reuniunile comisiei și aici în plenară, poate că ar fi fost mai bine să mai așteptăm puțin, pentru că guvernul maghiar a continuat să arate bunăvoința de a ajunge la uh, un compromis, în considerare comentariile care au fost uh, adresate de către comisie. Acest lucru practic este ciudat, având în vedere că această țară deține președinția Uniunii Europene în acest moment. Ar fi jenant pentru această țară să nu urmeze uh, instrucțiunile Comisiei. Însă trebuie să mergem mai uh, departe și sunt sigur că sunt mai mulți factori ideologici și politici uh, implicați uh, aici. Din aceste motive, așadar, avem nevoie de o dezbatere. De aceea, rezoluțiile au fost înaintate și noi le vom vota mâine. Poate ar trebui să ne uh, gândim să fim toleranți cu guvernele care au fost uh, alese uh, democratic uh, printr-o majoritate de cetățenii anumitor uh, state. Nu trebuie manipulate guvernele pentru a obține uh, sprijin în statele lor. Prin urmare, lucrul cel mai bun pe care am putea să-l facem ar fi să solicităm colegilor liberali și socialiști care uh, au uh, înaintat moțiunea de rezoluție să o retragă. Și asta pentru a nu se face de râs. Trebuie lăsat Parlamentul să se ocupe de chestiuni uh, reale de care au nevoie cetățenii europeni. Mulțumesc și mulțumesc și doamnei comisar pentru munca depusă. Uh, domnul Moraes are acum uh, cuvântul, 3 minute. Mulțumesc, domnule președinte. Grupul Social-Democrat salută, practic, acest avans în aceste patru domenii în uh, legea audiovizualului. Bineînțeles, ăsta era textul uh, rezoluției noastre. Asta doream să facem, uh, asta doream ca autoritățile maghiare să ne ofere. Trebuie să vă întreb totuși în ceea ce privește sincronizarea. Este o pură coincidență faptul că ați aflat astăzi sau se datorează faptului că uh, se datorează acestui Parlament uh, cele patru concesii care au fost făcute. Vă rugăm să ne spuneți. Bineînțeles, Parlamentul încă nu a văzut textul negocierilor dintre Comisie și autoritățile maghiare, dintre pentru care avem nevoie de mai mult timp pentru a ne stabili o poziție clară pe acest subiect. Dar e foarte clar că negocierile nu au rezolvat multe dintre îngrijorările grave ale Parlamentului și ale grupului social-democrat printre care compunerea și cadrul autorităților, autorității uh, media, care este omogenă din punct de vedere politic și care este influențată și influențează um, care este influențată de controlul guvernului. Deci solicităm un control în acest sens și este regretabil că Comisia nu a ascultat recomandarea Parlamentului și OSCE în ceea ce privește încălcarea principiului um, um, surselor jurnalistice și a independenței financiare a um, instituțiilor publice de difuzare. Avem nevoie de răspunsuri la toate aceste întrebări, de preferință în cadrul acestei dezbateri. Evident, salutăm și felicităm uh, autoritățile maghiare care au modificat această legislație și încurajăm și implementarea a celorlalte uh, probleme care au rămas încă în picioare. Îmbrățișăm de asemenea spiritul Cartei Europene a Drepturilor Omului, în special articolului 11, care spune că care se referă la libertatea de expresie. Avem nevoie de răspunsuri în continuare. Credeți că articolul 11 a fost îndeplinit? Trebuie ca societatea civilă să, fie, să se implice pentru a ține cont de transparență, uh, responsabilitate și cele mai bune practici. Noi am înaintat o rezoluție în numele grupului nostru pentru că vreau concesiile pe care le-ați anunțat deja, dar vreau mai mult decât atât. Democrația se bazează pe o presă liberă noi nu ne cerem scuze în cadrul grupului nostru pentru că apărăm acest principiu și vom face tot posibilul pentru a-l proteja atât pentru cetățenii maghiari cât și pentru toți cetățenii europeni. Mulțumesc, doamna Weber. Thank you, Chair. Commissioner, colleague. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnă comisar, dragi colegi, în Parlamentul acesta s-a discutat în trecut, s-a discutat uh, cazurile în care guverne și-au manifestat dorința de a controla mass media, dar niciodată nu s-a mers atât de departe ca în cazul legii audiovizualului din Ungaria. De la radio până la televiziune, până la presa scrisă, până la bloguri și așa mai departe, totul s-a dorit a fi controlat, de la înregistrare până la uh, prestare servicii până la suspendare. Noi, uh, cei de la ALDE din Parlamentul European, uh, ne-am manifestat împotriva acestei legi primii și am fost acuzați că am fi motivați motivați politic. Însă, iată că viața a arătat că am avut dreptate. Și acum, chiar și guvernul maghiar a recunoscut că totuși e ceva neregulă, uh, foarte neregulă cu această lege și de aceea au apărut acum aceste amendamente. Sperăm într-adevăr că aceasta este poziția guvernului maghiar, sperăm să o primim în scris și așteptăm uh, cu nerăbdare evoluțiile și schimbările. Cele patru domenii uh, ilustrate de comisie reprezintă doar o parte dintr-o imagine de ansamblu mult mai amplă. Alte aspecte trebuie și ele modificate, în special cele referitoare la puterea de control cu care a fost uh, uh însărcinată un consiliu mass media ales pe 9 ani pe criterii politice, lipsește protecția surselor jurnalistice, lipsește, uh, lipsesc instrumente uh, judiciare de corectare și așa mai departe. Să nu uităm că nu doar criticile noastre, ci și uh, Comisia Europeană va trebui să reacționeze față de societatea civilă maghiară și față de jurnaliștii maghiari. De ce OSCE și Uh, comisarul pe drepturi umane de la Consiliul Europei s-au grăbit să critice aspectele menționate de mine anterior. Nu putem să fim cu toții uh, motivați politic, nu-i așa? Ba din potrivă, suntem uh, motivați de un interes general. Vrem să vedem că libertatea media este un drept pentru toți cetățenii noștri și o realitate pentru aceștia. Mulțumesc. Mulțumesc, spune președintele din partea verzilor, doamna Sargentini, două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Prima Mea întrebare se adresează doamnei comisar uh, Crăs. Doamnă comisar, Directiva primit serviciile audiovizuale vorbește despre un organism de reglementare independent. Noul Consiliu al uh, Audiovizualului din uh, Ungaria poate să aplice, poate să aplice sancțiuni la solicitarea membrilor guvernului. Deci, până la urmă, vorbim despre un climat polarizat politic. Așadar, uh, cum a obiectat uh, Comisia la această lipsă de independență? De ce ați uh, acceptat autoritatea și competențele acestui organism? De ce ele nu sunt verificate în comparație cu Carta privind drepturile fundamentale? Ați reușit să convingeți guvernul maghiar să facă patru schimbări pentru presa străine, pentru um, audiovizual, însă nu și pentru presa scrisă uh, maghiară. Veți vedea că Orban și oamenii săi uh, acum triumfă asupra acestei uh, aprobări pe care au primit-o de la Bruxelles și vor continua să vorbească despre intoleranță și vor continua să atace filozofii și să interzică paradele gay. Dumneavoastră ar fi trebuit să fiți foarte nemulțumită de această situație. Cât privește rezoluția colegilor noștri, nimic nu e incorrect aici. Criticile în media au fost pline de uh, comentarii manipulatoare și au fost motivate politic. Aici se lansează și o acuzație împotriva Comisiei pentru Drepturile Omului a uh, uh, ONU, împotriva OSC și domnul Orban uh, a înțeles, se pare, între timp că trebuie să schimbe ceva. Zilele stalinismului, când oamenii erau modificați în poze, au trecut. Dumneavoastră și OSCE-ul ar trebui să promovați valori europene și nu altceva. Doamna Morvai are uh, un cartonaș albastru ridicat. Uh, acceptați întrebarea, doamna Morvai, 30 de secunde. Mulțumesc. Voi aștepta puțin pentru a mă asigura că mesajul meu ajunge prin interpretare. Guvernul Fides uh, merită ceea ce îi se întâmplă acum. Avem pe Martin Schulz, pe, pe domnul Convented și alte uh, părți ale Parlamentului care vă aplaudă, toți uh, oamenii de stânga vă spun ce să faceți în legătură cu democrația, cum trebuia organizată și mai departe. Dați-mi voie să vă adresez o întrebare. Ce fel de mesaj ați uh, transmite Partidul Socialist Maghiar și altor partide socialiste când acest uh, partid uh, în Ungaria a fost responsabil pentru împușcarea în ochi a unei persoane acum vreo 5 ani. Haideți să ne gândim ce s-a întâmplat în 2002. Uh, vorbitoarea a fost întreruptă. Doamnă, puteți să răspunde. Nu cred că media independentă creează violență și nu văd relevanța acestei întrebări. Însă cred că uh, cea care a pus întrebarea trebuie să dea și răspunsul. Uh, pentru conservatori, uh, domnul Zorbo, pentru un minut. Panie przewodniczący, wolność słowa jest wartością wielką. Wiemy o tym wszyscy. Domnule președinte, libertatea de expresie este o mare valoare. Toată lumea trebuie să știe acest lucru și tocmai de aceea avem nevoie de o dezbatere serioasă. Însă mie mi se pare că dezbaterea de astăzi nu este una serioasă. Mi se pare mai degrabă un pretext ca cei de stânga să atace guvernele de dreapta. Este foarte adevărat că în Europa putem să arătăm cu degetul multe țări în care există încălcări ale libertății de expresie. Și putem să ne referim mai acum la experiența din Polonia, acolo unde partidul de guvernament are o majoritate în toate instituțiile, controlează Parlamentul, Guvernul, Senatul, uh, corpul care supraveghează media și televiziunea publică, precum și uh, media electronică. Jurnaliștii sunt concediați doar pentru că au îndrăznit să-și exprime niște uh, păreri uh, conservatoare. Aceste, deci toate programele progresive sunt scoase din emisie. Și atunci, ce se întâmplă când apar asemenea încălcări? Pentru că în Polonia s-au întâmplat deja. Ce ne puteți spune? Domnul Lightfried are un cartonaș albastru. Acceptați întrebarea? Mr. Um, Lightfried has a... Domnul Lightfried are un cartonaș albastru. Acceptați întrebarea din partea lui? Aveți 30 de secunde la dispoziție. Stimate coleg, dacă bine v-am înțeles, ați spus următoarele. În multe țări ale, ale Europei, libertatea presei este subminată și libertatea de expresie. Care ar fi aceste țări și dumneavoastră, personal, ce intenționați să faceți împotriva acestor practici? 30 de secunde, domnule Ziobro. Mulțumesc pentru această întrebare. V-am atras atenția asupra faptului că asta este o problemă fundamentală, libertatea mediei și că ea ar trebui să nu depindă de simpatiile politice. Deci, indiferent de spectrul politic, jurnaliștii trebuie să fie lăsați să-și facă meseria. Nu ar trebui să, prote- să protestăm împotriva abuzurilor. Spre exemplu, în Polonia, astăzi, jurnaliștii sunt concediați doar pentru că au păreri conservatoare. Deci, tocmai de aceea aș dori ca cei cu vedere de stânga să protesteze și acolo, pentru că asta demonstrează că își, uh, sunt consecvenți cu părerile lor. Deci să protestăm împotriva tuturor acestor situații, oriunde s-ar întâmpla ele, așa cum se întâmplă și în uh, Polonia. Președintele, după cum știți, uneori poate vi se pare ciudat. Dacă îmi dau cu ciocanelul, înseamnă că timpul de vorbire s-a terminat și atunci o să vă tai microfonul. Domnule președinte, nu vă înțeleg. Nu înțeleg nimic, spune domnul Lambrinidis. Usually at the end of the debate, Mr. President, under the rules. În regulă spun că la finele discuției o să avem această dezbatere. Urmează domnul Rui Tavares. Domnule comisar, dragi colegi, doamnă comisar, dragi colegi, am ascultat uh, cu mare atenție ceea ce s-a spus. Nu știu dacă sunt dezamăgit sau șocat de ceea ce a spus doamna comisar, fiindcă nu știu dacă voluntar sau involuntar uh, Comisia sprijină guvernul maghiar. Guvernul maghiar a decis să discute câteva mm, chestiuni periferice, însă în substanță nimic nu s-a schimbat, nimic nu se va schimba. Nu s-a schimbat uh, compoziția Consiliului Mass Media s-au luat uh, măsuri care asfixiază presa și acestea nu au fost reduse. Este rușinos ceea ce s-a spus, mai ales cu referire la faptul că Comisia spune că este bine că ziarele străine nu vor fi amendate și că totul merge de minune. Ba, din potrivă, aceste lucruri contravin uh, principiului eh, liberei expresii în Europa, mai ales după căderea zidului Berlinului. Am spus că europenii nu vor mai fi cenzurați nicăieri, în nicio țară europeană. Se pare însă că Comisia este acum de altă părere. Este o situație inacceptabilă și solicit Comisiei să țină cont de răspunderile ce uh, îi revine. Nu se poate să ne dăm alături de la acestea, așa cum se pare că doamna comisar o face acum. Urmează di storia parlamentare e gli attacchi piovuti puntualmente sul governo ungherese. Domnule președinte, în istoria acestui parlament, guvernul maghiar uh, a fost uh, criticat uh, și e criticat și acum când deține președinția Uniunii Europene pentru această lege a audiovizualului care este în conformitate oricum cu legislația europeană. Practic, um, există o tentativă de a ne folosi de această ocazie uh, pentru a ne manifesta uh, toate prejudecățile uh, pe care le avem și această armă este folosită împotriva uh, unui stat care știe cum stau lucrurile atunci când vine vorba de a lupta pentru libertatea de expresie. Este un atac uh, al forțelor politice care au declanșat această dezbatere. Ele sunt responsabile pentru manipularea politică bazată pe temeiuri uh, ideologice. Și asta va arunca o, o umbră asupra președinției maghiare, care nu merită acest lucru. Este un uh, stat care trăiește un moment istoric, uh, un fost stat comunist acum uh, înaintează pe acest drum. Uh, Haideți referim la uh, vorbitorii noștri. Uh, Comisia a subliniat clar astăzi faptul uh, că a fost luată pe nepregătite de aceste evenimente și că nu uh, mai poate să susțină votul rezoluțiilor pentru mâine. Cei care și-au exprimat în legătură cu legea autovizualului în Ungaria aveau nevoie de un răspuns. Acest parlament se angajează în cruciade tot mai des împotriva anumitor state membre care se pare că sunt conduse de guverne PPE și asta înainte ca comisia să fie investigată așa cum trebuie lucrurile, uh, să nu mai pomenim de faptul că încă nu și-a um, tras concluziile. Și totul se întâmplă în ciuda faptului uh, că am văzut măsuri clare ale autorităților maghiare, măsuri luate la nivel înalt, uh, care să risipească orice îngrijorări în legătură cu această lege și guvernul arăta că este pregătit să o schimbe așa cum a și făcut de altfel. Așadar, care este rostul acestei dezbateri? Care este rostul acestor rezoluții de mâine dacă nu uh, să uh, instrumentalizeze totul din punct de vedere politic. Uh, oricum, Ungaria um, își ia angajamentul să respecte drepturile omului uh, și statul de drept uh, și Comisia ar trebui să asigure acest lucru indiferent de ce stat este vorba. N-ar trebui arătate cu degetul anumite state membre, n-ar trebui condamnate aceste state înainte ca întreg procesul să fie încheiat. Și odată ce acest proces e încheiat, ar trebui respectat. Atunci când a apărut pentru prima dată acest aspect în discuție luna trecută, Uh, nu am vorbit doar despre un atac asupra unui stat membru, ci despre subminarea președinției uh, Uniunii Europene. Uh, s-a subminat și propria noastră instituție și acest lucru nu este corect. Prin urmare, fac apel la toate grupurile să-și retragă rezoluțiile care ar trebui votate mâine. Nu să le suspende, nu să le amâne, ci să le retragă. Pentru că nu mai există vreun temei pentru acest vot. Mulțumesc! Signora comisaria, signores reprezentante. Ba nu, vedem un cartonaș albastru ridicat. Que la libre circulación... O să încep, domnule președinte, cu o chestiune evidentă, dar este important să o menționăm. Independența mass media reprezintă precondiția pentru democrație. De aceea suntem astăzi aici. Dacă și-au manifestat îngrijorarea mai mulți, noi, OSCE-ul, Consiliul Europei, atunci este foarte clar că coloana vertebrală a societății noastre fusese pusă în pericol. Legea maghiară, care a fost dată de guvernul Orban nu a ducea cu sine, nu aducea cu sine măsurile necesare și nu a fost uh, elaborată în spiritul tratatelor europene. Ne bucură faptul că astăzi doamna comisar a venit cu informații îmbucurătoare spunând că Organia este, uh, Ungaria este dispusă să modifice legea, dar trebuie să nu uităm de Consiliul Mass Media. Consiliul Mass Media este compus doar din membrii ai partidului aflat la guvernare. Ei bine, aici persistă un pericol pentru un uh, control centralizat și pentru cenzură. Care este până la urmă situația? Trebuie să urmărim îndeaproape. Suntem de acord cu doamna comisar și cu comisia în ceea ce privește uh, îngrijorările noastre cu privire la drepturile fundamentale, pluralismul media, libera expresie, libertatea de informație și așa mai departe, tot ceea ce se stipulează în Carta Drepturilor Fundamentale. Însă, răspunsurile oferite de guvernul maghiar uh, trebuie să se îndrepte până la urmă în direcția contracarării uh, intenției de a submina Carta Drepturilor Fundamentale. Și aici uh, este inclusă și problematica Consiliului Mass Media politizat. Trebuie să trebuie încă o dată să subliniem acest lucru, fiindcă să nu uităm, nu este o problemă politică, haideți să nu ne facem aceste iluzii. Nu, este vorba strict despre apărarea drepturilor noastre, valorilor europene și așa mai departe. Fără doar și poate, acesta este subiectul de asta ne pasă nou acum și de nimic altceva politic. Mulțumim, domnul Løkkegaard, un minut. Det er lidt underligt at skulle stå her som borgerlig liberal helt ind til benet. Mulțumesc. Este uh, ciudată situația. Sunt uh, liberal și acum uh, mi se impută că aș fi de stânga. Ei bine, nu este vorba de a te poziționa pe stânga sau pe dreapta, ci este vorba despre libertatea presei pur și simplu. Uh, nu îi înțeleg pe cei de la PP. Este o situație patetică și abordarea lor este patetică, fiindcă nu este vorba de Ungaria, este vorba strict despre libertatea presei. Aș dori să subliniez un lucru. Uh întrebările noastre au primit răspuns din partea guvernului maghiar, dar există în continuare probleme și acest lucru a fost mereu menționat de noi. Este vorba despre Consiliul Mass Media care ar trebui să aibă o compoziție echilibrată. Este la urma urmei, un consiliu care trebuie să vegheze asupra lege, legii uh, audiovizualului. La fel, uh, Consiliul Mass Media ar trebui să fie independent. Uh, ar trebui în continuare să auzim din partea doamnei comisar care va fi sarcina acestui Consiliu. Uh, dragi colegi, spune președintele Cartonașul albastru este la discreția președintelui. Dacă simt că nu avem suficient timp pentru dezbatere, atunci nu vă dau cuvântul. Dacă văd că recuperăm timpul, atunci poate voi reveni asupra acestei decizii. Deci dacă ridicați cartonașul albastru, atunci din păcate nu pot întotdeauna să răspund la acesta. Este la discreția mea și a secretariatului. Doamna Trüppel are cuvântul, un minut. Doamnelor și domnilor, nu are sens să discutăm despre poziția PPE Acum, iată că cei care și-au manifestat uh, dezacordul față de legea mass media, uh, acelora le-a fost dată dreptate. Uh, pentru că, într-adevăr, se întreprind măsuri la nivelul guvernului maghiar. Dar să nu uităm că în continuare avem un Consiliu Mass Media ales pe 9 ani, uh, compus doar din membrii Fidesz și nu corespunde criteriilor europene. În continuare, sursele jurnalistice nu sunt protejate. Deci uh, nu avem o lege democratică. Doamnă Cruz, mi se pare că v-ați pripit. Mi se pare că vă interesează mai mult liniștea și pacea Uh, nu vreți să deranjați uh, președinția maghiară, însă avem nevoie de o lege democratică. Vă reamintesc faptul că uh, Gheorghe Conrad, Agnes Heller și alții, alți militați, an, militanți anticomuniști au, v-au solicitat sprijinul, au solicitat sprijinul Comisiei și deocamdată nu a fost acordat. Consider că ar trebui ca această lege să fie prelucrată uh, în concordanță cu principiile democratice. Președintele, urmează domnul Casini. Grazie, signor Presidente. Eu cred că guvernul... Mulțumesc, domnule președinte. Eu cred că guvernul ungar în această privință a dat dovadă de puțină sensibilitate față de Europa și față de principiile care stau la baza Uniunii Europene. Imediat după adoptarea acestei legi s-a declanșat o campanie din partea stângii care s-a folosit de un limbaj extrem. Adevărul adevărat este că doar cei care au trecut prin comunism știu ce înseamnă o lege care într-adevăr pune botniță presei. Pentru că aici vorbim despre comunicare și statul de drept are un rol aici. Baza democrației este protejată. Constituția italiană, în articolul 21, spre exemplu, garantează libertatea de informație, dar, în același timp, interzice anumite publicații. Și există, de asemenea, și libertatea presei în Italia, în conformitate cu Constituția pentru publicații care sunt înregistrate. Dar cum sunt aceste publicații înregistrate? Fiecare țară are dreptul să-și ia propriile decizii, ca și Ungaria. Pe bună dreptate, Comisia a spus că se așteaptă modificări ale legii. Și cred că guvernul maghiar a adoptat o atitudine foarte constructivă și a asumat anumite critici și de și ca atare schimbă legea respectivă, așa cum am auzit. Declarația că drepturile fundamentale nu sunt respectate în um, uh, Uniunea Europeană este o greșeală. Cred că este foarte clar că guvernul vrea să introducă Ungaria în cultura europeană și pentru cei care nu știu care este scopul acestei dezbateri, scopul acestei dezbateri este să recunoaștem ceea ce s-a întâmplat. Ungaria are un guvern democrat care a fost susținută două treimi din populație și trebuie să nu uităm acest lucru, așa încât mulțumesc Comisiei și mulțumesc și Guvernului Ungariei. Domnul Tabagi, două minute. Kedves biztos asszony, miniszter úr! Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, doamnă comisar, domnule ministru. Orice încercare de a limita libertatea de expresie a mass mediei e o problemă pentru întreaga Europa. Ca patriot, uh, îmi pare rău că această lege maghiară a lansat această dezbatere în uh, Parlamentul European și în alte instituții europene. Nu am un sentiment plăcut vis a -vis de asta. Comisia Europeană a adus critici uh, grave guvernului uh, și l-a îngenunchiat. În decembrie, guvernul Orban uh, spunea că nu va modifica legea, a exclus acest lucru, însă se pare că acum guvernul Orban a fost forțat să modifice această lege care a devenit un adevărat scandal în Europa. În conformitate cu evaluarea Comisiei, uh, normele care vizează audiovizualul uh, maghiar nu sunt în conformitate cu uh, legislația europeană, nu sunt în conformitate cu tratatele fundamentale ale Uniunii Europene, nici cu Carta Europeană a Drepturilor Fundamentale. Și criticile aduse de Uniunea Europeană reprezintă înfrângerea politicii de dreapta în Ungaria. Patru grupuri parlamentare au elaborat o rezoluție acum câteva luni și elementele acestor rezoluții în încă sunt uh, valabile. Parlamentul European trebuie în continuare să fie foarte atent la ceea ce se întâmplă în uh, Ungaria. Uh, ce efecte va avea această nouă lege modificată în ceea ce privește libertatea de expresie și libertatea presei în Ungaria? Întrebarea mea acum s-a adresat domnului Martin. De ce guvernul Orban a decis să suspendeze, suspende o prevedere care se afla în legea anterioară audiovizuală și anume că organele de supraveghere se vor forma pe o bază paritară? Când eram noi la uh, guvernare, se uh, garanta o reprezentare de 50% și nu mai mult. Ce crede doamna Cruz despre asta? Aș dori să întreb, uh, să solicit guvernului maghiar să nu creeze această iluzie naționalistă că problemele sunt elaborate la nivelul statului, pentru că guvernul nu reprezintă în totalitate cetățenii și guvernul este antidemocratic în politicile sale. Dacă încercăm să ascundem problema sub covor, nu facem decât să o exacerbăm om. Uh, și aici îl parafrazez pe Gura Ireș. Se pare că au existat niște confuzii anterior. Le spulber acum nu mai primim uh, solicitări de intervenții pe baza cartonașelor uh, albastre. Doamne, ce viață am, spune domnul președinte. Domnul Doci pentru două minute are cuvântul. Tisztelt elnök úr, tisztelt eh, biztos Mulțumesc, domnule președinte, doamna comisar, la începutul acestei dezbateri ați spus că acum s-a ajuns la un acord între Comisia Europeană și Guvernul Maghiar și că legea maghiară audiovizualului va fi modificată. Și de aceea sunt de acord cu colegii mei că întreaga dezbatere politică nu mai are niciun scop în acest moment. Cred că este vorba de o inițiativă politică din partea stângii și din partea liberalilor. E un fel de ură pe care o vedem acum în această sală. Într-una din contribuțiile venite din partea socialiștilor europeni, cineva a spus că trebuie să apărăm anumite principii. Eu aș dori să citez pe cineva care aparține uh, familiei socialiste maghiare, la Rifari. Pentru că acest lucru, chiar nu vorbiți acum despre standarde duble care, care au fost aplicate foarte bine de comuniști, de socialiști, de liberali, de verzi. Domnule Schulz, atunci când am avut în probleme în trecut cu guvernul socialist maghiar, unul din miniștrii la momentul respectiv a decis să-și folosească una din uh, asistente pentru a da instrucțiuni unor jurnaliști pe care persoana respectivă nu îi simpatiza. Și Martin Schulz nu a avut absolut nimic de spus la momentul respectiv. A mai existat și un secretar de stat în același guvern maghiar care la momentul respectiv a hotărât uh, să demareze proceduri juridice împotriva unui jurnalist în urma unui articol scris de acesta, care nu era foarte măgulitor la adresa guvernului. Și iarăși nu s-a spus nimic în acest grup, nici șeful grupului liberalilor n-a spus nimic. Atunci când jurnaliștii maghiari au investigat lucruri care au avut uh, loc uh, în timpul Congresului Liberal în Ungaria, unde au fost niște cazuri de fraudă, unde a existat și un boicot, nimic nu s-a spus în momentul respectiv. Deci, dacă n-ați spus absolut nimic în momentul respectiv, dacă ați păstrat tăcerea, de ce acum vă exprimați părerea? Doamna Faion, două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucură faptul că guvernul maghiar este dispus să amendeze legea audiovizualului. Uh, dumneavoastră, doamnă Cruz, v-ați declarat satisfăcută de aceste anunțuri, însă mă îngrijorează faptul că cu o zi înainte de a se da rezoluția pe legea audiovizual din Ungaria, ne, trebuie să ne bazăm doar pe opinia noastră, doamnă comisar. Nu avem nicio declarație înscris, nicio garanție înscris din partea guvernului maghiar. Cum ați putut în câteva ore să ajungeți la acest rezultat? Au uh, fost implicați experți externi? Răspunsul rapid oferit de guvern creează de asemenea impresia că aceste schimbări nu vor fi unele substanțiale, ci unele de suprafață. Și de ce aflăm despre aceste schimbări doar astăzi, când dezbatem acest uh, subiect? De ce aflăm acest lucru acum uh, și că comisia este satisfăcută? Iată că aspectele tehnice propuse de sau activitățile tehnice propuse de guvernul maghiar nu vor fi aliniate, credem noi, la uh, dreptul comunitar. Pentru că noi în continuare suntem îngrijorați de ceea ce țin, tot ce ține de legea audiovizuală, mai ales de Consiliul Mass Media. Un uh, consiliu care dorește să controleze din punct de vedere statal activitățile jurnalistice. Uh, Uh, menționez că nu lansez un atac asupra Ungariei. Sunt jurna- fostă jurnalistă, doresc să-i protejez pe jurnaliștii din Ungaria. Sunt dezamăgită de faptul că doamna Reding nu tratează acest uh, subiect. Ea, oricum, ea tratează la urmă urmei drepturile omului. De asemenea, vă întreb, doamnă comisar, ce viziune are Comisia în ceea ce privește viitorul jurnalismului în Europa? Avem nevoie de anumite criterii minime pentru a garanta uh, libertatea presei, independența presei, pluralismul media. Uh, trebuie să abordați aceste subiecte și să nu uităm că calitatea raportării jurnalistice este afectată și altundeva în Europa. Mulțumesc, spune președinte domnul Belet, un minute. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că considerăm cu toții că avem de-a face cu un lucru pozitiv atunci când aflăm că Guvernul maghiar face concesii comisiei eh, pentru a demonstra că nu are nimic împotriva libertății eh, și pluralismului eh, presei. Se vor face modificări la această lege pentru a nu mai exista neclarități. Pluralismul media Um, este amestecat în această uh, cameră cu uh, politicile naționale și cred că ar trebui să încetăm să facem acest lucru. Doamnă comisar, noua dumneavoastră inițiativă uh, supără un grup de, de crearea unui grup de lucru în ceea ce privește pluralismul media este o idee foarte bună și e bine să lucrăm asupra acestei idei. E o ocazie bună pentru a analiza în detaliu uh, Uh, baza acestei uh, chestiuni, baza uh, pluralismului mass-mediei, fără intervenții de tip naționalist trebuie să analizăm obiectiv peisajul mass media al Uniunii Europene și conchid prin a spune clar următorul lucru. Inițiativa legislativă de a reglementa mass media inițiativă pe care o susține anumite persoane uh, și o vor susține și mâine această cameră este o abordare greșită și cred că sunteți de acord cu asta, doamnă comisar. Uh, mulțumim. Domnul Zver, un minut și jumătate. Uh, da Și eu salut decizia guvernului maghiar de a modifica această lege a audiovizualului. Acest atac masiv asupra Ungariei a fost, după părerea mea, nefondat și nedrept față de Ungaria. Cred că noi în Europa nu înțelegem întotdeauna foarte clar lucrurile. În procesele de tranziție în multe țări din Europa, acest proces a fost destul de neclar. Stânga a fost la conducere. Și tocmai de aceea vrem acum uh, o solicitare de o raportare mai echilibrată în societățile în curs de tranziție. De la bun început, acest tip de discurs politic s-a uh, legat mai mult de presă. Unii au spus că uh, compoziția acestei autorități media nu este bună dar uh, membrii sunt uh, aleși cu o majoritate de două treimi în Parlament. Multe din uh, țările europene nu sunt la curent cu asemenea mecanisme democratice. Doamnă comisar, bineînțeles, noi vom avea mare grijă să vedem care este imaginea audiovizualului în Uniunea Europeană. Cred că va trebui să faceți mult mai multe în acest sens, nu doar să oferiți control uh, prin legislație, ci să aveți și o analiză uh, aprofundată. Domnul Ferheyen are acum, doamna Ferheyen, mă scuzați, un minut și jumătate. Și ai, you want. You want catch the eye. You want a question. Vreți să puneți o întrebare? Vreți uh, o procedură la intervenția spontană. Am spus mai devreme, nu mai aplicăm cartonașele albastre aici. Doamna Ferhean, deci aveți un punct de procedură. Voiam să vă adresez dumneavoastră o întrebare, domnule președinte. Domnul Bolton a spus că, indiferent de ceea ce spuneți, eu um, lupt pentru dreptul de a putea să spun ceea ce vreau să spun. Dar în momentul de față, doar uh, extrema dreaptă și extrema stângă au dreptul la intervenție prin cartonaș albastru și cred că acest uh, Uh, lucru este unilateral și aș dori să solicit ca și uh, partea de centru și de centru-dreapta să aibă dreptul să adreseze întrebări, pentru că altfel tratamentul aplicat nu va fi egal. Eu uh, nu acord cartonașul albastru în funcție de grupul politic, ci în funcție de cine a ridicat primul cartonașul. Deci, la început am acordat cuvântul tuturor celor care au avut uh, cartonașul albastru, dar după aceea, intrând în criză de timp, am anunțat de la bun început că nu mai avem cartonaș albastru. Aș dori să avem timp să dau cuvântul tuturor, dar îmi cer scuze, nu avem timpul necesar. Vă asigur totuși că nu a existat niciun fel de alegere politică în acest sens. Deci, doamna Verheyen, pentru un minut și jumătate. Președinte, Domnule președinte, comisar, ai Consiliului, aș dori în primul rând să îi mulțumesc doamnei Cruz pentru faptul că a preluat dezbaterea atât de repede și a trecut la negocieri cu guvernul maghiar. Aș dori să mulțumesc guvernului maghiar pentru faptul că a respectat promisiunile făcute la, în toate discuțiile, la toate audierile, și anume că dacă va fi nevoie să se întreprindă schimbări, atunci uh, le va face. Libertatea presei, pluralismul media sunt valori importante la nivel european. Mass media însă au și o răspundere foarte importantă în societate. Trebuie să țină seama de drepturile uh, persoanei, să nu discrimineze și să se supună adevărului. Cred că aceste uh, lucruri sunt, vor fi stipulate în legea maghiară și reprezintă un progres. Uh, de asemenea, se oferă protecție și prin dreptul comunitar și Comisia ca și garant al dreptului comunitar are și-a întreprins sarcina foarte bine în trecut. O spun acum că această dezbatere nu ar mai fi fost purtată la Parlament dacă am fi avut încredere în Comisie ca și garant al dreptului comunitar. Iată că sistemul funcționează. Uh, acest lucru este confirmat astăzi de rezultate. În momentul în care o lege nu este 100% conformă cu dreptul european, atunci aceasta va fi amendată. Iată un succes care trebuie astăzi uh, prezentat ca atare. Dezbaterile ideologice care mereu apar în astfel de contexte mm, sunt ne la locul lor în opinia mea. Trebuie să discutăm uh, altfel pe astfel de subiecte, fiindcă am văzut că s-a ajuns la un rezultat pozitiv în cele din urmă. Ar trebui ca jocurile politice să fie lăsate la o parte și ar trebui ca rezoluțiile aferente acestor jocuri să fie retrase. Mulțumesc, spune președintele, doamna Gal are cuvântul. Biztos Doamnă comisar, domnule ministru, astăzi, cum am auzit deja, s-a ajuns la un acord uh, între guvernul maghiar și comisie. Și vorbim despre formularea uh, specifică care um, risipește dubiile de până acum. Această lege audiovizuală a fost uh, folosită ca scuză pentru un atac îndreptat împotriva guvernului maghiar. S-a vorbit despre o decizie propusă, despre libertatea de informare și ați impus anumite solicitări. Însă, în același timp, îmi dau seama că um, această evaluare se bazează pe anumite neînțelegeri uh, și uh, așa uh, ne, suntem induși în eroare în această dezbatere. Aș dori să ne asigurăm că avem acces la informații adevărate, nu manipulată și, din păcate, dumneavoastră ați încălcat acest principiu în această după-amiază. Dumneavoastră susțineți doar libertatea de expresie și libertatea de informare când folosiți acest principiu pentru a ataca guvernele de dreapta. Din păcate, însă, când vine vorba despre socialiști sau despre liberali, nimeni nu pare îngrijorat de Uh, aceste uh, drepturi fundamentale. În 2006, când drepturile au fost uh, pur și simplu încălcate și au existat probleme cu limbile minoritare, ați făcut uh, tot posibilul pentru a nu organiza deloc o dezbatere în legătură cu aceste violări grave ale drepturilor uh, omului. Nimic nu s-a întâmplat în Parlamentul European. Aceste standarde duble mi se par uh, foarte, foarte îngrijorătoare. Apoi am vorbit despre dictaturi și despre alte cuvinte tari. Mi-aduc aminte și de dictatura lui Ceaușescu. Se pare că conceptul dumneavoastră de uh, democrație și de stat de drept uh, uh e uh, privit doar printr-un anumit unghi. Domnul Meseru, și și jumătate. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Eu aș dori să exprim adâncă îngrijorare uh, asupra faptului că avem această dezbatere astăzi. Știm cu toții că au existat niște neînțelegeri legate de această lege maghiară a audiovizualului, dar asta este datoria, uh, asta este datoria Comisiei să clarifice lucrurile aici. Și eu nu văd ce rost are să avem o dezbatere în Parlament, când știm foarte bine că se poate găsi o soluție pozitivă în următoarele zile. Mie mi se pare că suntem pionii unei campanii politice uh, isterice din partea stângii și a liberalilor. Cred că este important să observăm că adversarii politice, politici uh, se folosesc de acest lucru pentru a ataca țara. Având în vedere că anul trecut, după 8 ani uh, de uh, conducere am reușit în sfârșit să câștigăm alegerile și să dăm la o parte și să scăpăm de moștenirea comunistă. Oamenii vorbesc și astăzi despre aceste lucruri. Când erați în 2008, uh, când Robert Fico în Slovacia și uh, guvernul său naționalist de stânga uh, a adoptat o lege care era plină de sancțiuni, erați tot aici, dar atunci ați apărat uh, legea respectivă. Deci eu deplâng acest lucru și cred că sunt niște standarde duble. Nu cred că ar trebui să fim influențați de aceste lucruri. Ar trebui să lăsăm lucrurile în seama experților a Comisiei și a Guvernului Maghiar, pentru că e de datoria lor să rezolve problema. Și să repeți în uh, continuu, o țară aflată la președinția UE în momente de criză pot, poate să reprezinte un pericol pe, pentru prestigiul nostru internațional. Mulțumesc! Cavada, un minut și jumătate. Este un subiect atât de grav, domnule președinte, că trebuie să ne distanțăm de aceste discuții politice detestabile cărora le-am făcut față în ultimele minute. Pentru că vorbim despre media și libertatea de expresie. Uh, domnule uh, președinte al Consiliului, am, uh, domnule reprezentant al Consiliului, am un respect deosebit pentru țara dumneavoastră. Însă cred că ar fi trebuit să se găsească un echilibru mai bun în tratarea informațiilor atunci când vine vorba despre audiovizual, dar nu corectăm o propagandă printr-o alta. De aceea, în această seară, sunt uh, bucuros, dar vigilent. Sunt bucuros să văd că mai multe puncte fundamentale uh, au fost atinse, guvernul dumneavoastră a uh, decis să revină asupra legii și să o modifice. E vorba despre uh, legea din 2001 asupra audiovizualului. E bine că ați revenit la ea. Uh, revenit uh, și la o mai bună respectare a Cartei Drepturilor Fundamentale, uh, pe care poporul dumneavoastră probabil o prețuiește în urma evenimentelor trăite în ultimii ani. Aprob constituirea unui grup de observație a unor experți, dar să fim vigilenți, pentru că anumite aspecte nu au fost analizate și trebuie să privim cu atenție detaliile modificărilor legislative. Pentru a conchide, aș dori să vă spun domnul președinte al Uniunii, că uh, uh, faceți parte din uh, uh patria lui Joel Bron, lui uh, uh colegului Maletăr din 2006, uh, al lui Samdor Marai, al lui Emrest uh, Kertes și așa mai departe. Uh, un ungur a uh, inventat un joc magic, anume cubul Rubik. Uh, noi, ca europeni, Peni, haideți să nu ne uh, jucăm astfel cu media, pentru că un astfel de joc ar fi detestabil. Dragi colegi, acum intervențiile cu, uh, spontane și voi citi numele celor care vor uh, vorbi pe baza uh, momentului în care au ridicat cartonașul și dacă n-au vorbit anterior. Cei care vor vorbi sunt următorii. Mr. Mauro, mr botinaru mrs alfano mr paka and mr brons. There are seven other colleagues that cannot take... Mai sunt și alte, alți șapte colegi care nu pot să intervină. Îmi cer scuze uh, acestor colegi. Domnul Gal, pentru un uh, minut, uh, voi fi foarte strict cu timpul. Mr. Galler, one minute. Where is Mr. Galler? Is he gone? Unde este domnul Galler? A dispărut? Michael Galler. Îmi cer scuze, spune președintele, pentru pronunțarea numelui. Nu ați dorit să interveniți? Nici o problemă. Atunci urmează doamna Gal Peltz. Un minut. Köszönöm szépen, elnök úr! Ma megszületett a concret. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Astăzi avem un acord între Comisia Europeană și Guvernul Maghiar în ceea ce privește un text tangibil. Guvernul Maghiar a citit acest text și cred că este important ca noi toți să știm că Guvernul Maghiar a luat notă de poziția Comisiei. Deci, cu alte cuvinte, avem o procedură care a fost o procedură legală, democratică și care a implicat atât Comisia cât și Guvernul Maghiar. Ceea ce se întâmplă în acest moment este o campanie de stânga. Din păcate, nu este prima oară când avem o asemenea campanie politică. Avem uh, uh deputați socialiști care ne critică nefundamentat, fără nicio bază și încearcă să încurajeze și alți colegi să facă același lucru. Cum rămâne cu scandalurile trecute din propriile lor uh, țări? Uh, Dragi colegi, cred că mulți dintre dumneavoastră ați fost induși în eroare, pentru că noi în Ungaria avem democrație, avem o lege care respectă toate principiile și standardele europene. Deci cred că ar fi extrem de important să ne concentrăm asupra problemelor reale care sunt urgente și care trebuie să fie rezolvate mai repede. Mulțumesc. Domnul Mauro, un minut. Grazie, președinte. Eh, Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să cred că cei care au criticat atât de dur uh, legea maghiară încearcă doar să vorbească despre libertatea uh, presei. Ar trebui să respectăm uh, puțin munca depusă de doamna comisar și de aspectele ridicate în discuție din Parlament. Avem responsabilitatea de a întoarce o pagină nefericită din istoria acestei legi și să nu votăm mâine să anulăm uh, rezoluțiile pentru că conținutul lor nu mai reflectă ceea ce se petrece în realitate. Aș dori așadar să solicit uh, Comisiei uh, și Consiliului ca informal să ia legătura cu conferința președinților pentru a obține schimbul necesar de informații, astfel încât mâine în plenară să putem să votăm, să nu votăm rezoluțiile. Domnul Boștinar are cuvântul. Thank you, Chairman

Stimată doamnă comisar, stimate domnule ministru Martoni, avem în Slovacia o vorbă. Uh, drumul către iad e pavat cu intenții bune. Ei bine, nu doresc să pun uh, la îndoială intențiile bune ale colegilor noștri maghiari, dar poate că ar fi totuși de dorit să uh, Există niște formulări mai sensibile. Foarte multe modificări prevăzute în reforma din, din Ungaria au făcut ca unele principii să fie lăsate uitării. Același lucru este valabil și în legătură cu dubla cetățenie. Vor apărea probleme, fiindcă trebuie să ne gândim la prietenii noștri din Canada, din America. Cum se vor simți aceștia când sute de mii de sârbi, ucrainieni din uh, țările lor Uh, vor, uh, se vor confrunta cu situația de a nu mai primi pașapoarte uh, maghiare. Nu știu, poate intenția a fost bună, dar rezultatul prost. La final, domnul Bronz, un minut. Thank you. <clears throat> One of the accounts of the... Mulțumesc. În legea presei uh, se stipulează informația echidistantă, care sună corect într-o primă instanță. De asemenea, Uh, publicații nu trebuie să violeze valorile morale și ordinea publică. Însă toate aceste lucruri sunt foarte vag formulate și prezintă foarte multe uh, pericole, la fel de uh, periculoase ca și noțiuni de genul xenofobie, rasism și așa mai departe. Înainte însă de a arunca cu piatra în Ungaria, haideți să privim situația audiovizuală din propria noastră țară. Uh, Uh, BBC, British Brainwashing Corporation, uh, corporația britanică de spălare pe creier, uh, are și ea probleme. Partidul nostru nu este reprezentat și în mod gratuit alte partide sunt primite cu brațele deschise. Deci, există, program, există probleme într-adevăr și la noi. În 2006, iată că Uh, situația a devenit și mai gravă. Mulțumim, spune președintele. La final, doamna comisar Cruz uh, are cuvântul. Vă rog. Domnule președinte, câțiva eurodeputați uh, au pus pe masă o problemă o problemă care mă intrigă. Coincidența întâmplărilor de astăzi. Oare a fost plănuit ca astăzi uh, să se rezolve problema de către guvernul maghiar? toate domnule președinte, e nevoie doar de un mic uh, impuls. Sunt uh, de acord că, într-adevăr, că atunci când uh, m-ați invitat uh, să vorbesc, uh, am preferat să vin cu fapte și cifre. Oare aceasta este o coincidență? Într-un fel, și vă vorbesc din suflet acum, vorbim despre această procedură care a fost lansată în decembrie, la sfârșitul lunii. Ori acum suntem în februarie. Au trecut mai mult de șapte săptămâni de atunci și de șase ani de când funcționez în organizații uh, europene, uh, am căpătat experiențe și pot să vă spun că lucrurile s-au petrecut destul de repede. Adesea lucrurile nu se petrec atât de uh, repede, nu putem soluționa o problemă doar în șapte săptămâni. Acestea fiind spuse, pot să vă spun că este fascinant să descoper care este fundalul uh, acestui rezultat în acest moment. Până la urmă, domnule președinte, vorbim despre o combinație uh, de factor. Nu vorbim pentru prima dată de acest, despre acest subiect uh, și e clar că nu există niciun dubiu în legătură cu miza acestei discuții în legătură cu uh, ceea ce uh, crede toată lumea în această cameră, în legătură cu acest dosar. Apoi vorbim despre un subiect foarte important și nu trebuie să vă explic dumneavoastră că problema libertății de expresie problema libertății presei reprezintă miza pentru comisie. Ar fi ridicol dacă nu am face din asta o prioritate majoră atunci când dorim să apărăm democrația. Oare a fost o coincidență faptul că ultimul punct pe ordinea de zi în această după-amiază, în discuția dumneavoastră a vizat Egiptul și uh, crearea uh, de, de, uh, democrațiilor? Comisia e foarte conștientă de toate aceste lucruri, așadar, și facem tot posibilul pentru a putea uh, apăra uh, această libertate și uh, să reparăm lucrurile atunci când avem de-a face cu atacuri. Un al treilea subiect uh, acum, uh, evident, se leagă de președinția uh, maghiară. Haideți să nu fim naivi. Evident, uh, prietenii uh, noștri dintr-un stat membru prezintă uh, practic uh, uh, membrii ai uh, Uniunii Europene și până la urmă nobles uh, obligi. Așadar, uh, și din perspectiva prietenilor noștri a existat o anumită atitudine uh, pentru a încerca uh, tot posibilul pentru soluționarea problemei. Un ultim aspect în această explicație uh, dacă tot am fost rugată să dau explicații, este uh, că rolul dumneavoastră ca Parlament a fost foarte limpede. Uh, ați uh, luptat, uh, ați oferit informații uh, în exterior prin intermediul unei prese libere. Așadar, haideți să nu vă subestimați propriul rol. Acestea fiind spuse, întreaga combinație până la urmă, pentru mine, rezidă în explicația faptului că ne aflăm aici și discutăm acest lucru în acest moment și că acesta este rezultatul. Acestea fiind spuse, drepturile fundamentale, fără niciun dubiu și aici nu veniți uh, cu argumente că doar eu sunt interesată de uh, pace și de uh, liniște, pentru că atunci uh, nu m-ați mm, ați demonstrat că nu mă cunoașteți absolut uh, deloc, pentru că eu am luptat mereu pentru democrație și am deja experiență îndelungată, mai mult decât aveți poate unii dintre dumneavoastră în politică. Acestea fiind spuse, aș vrea să încerc să răspund la câteva dintre întrebările care mi-au fost adresate. Cum rămâne cu independența autorității de reglementare media? Din analizele preliminare ale legislației uh, maghiare, am ajuns la concluzia că procedura de nominalizare și alegere a președintelui și a membrilor Consiliului Media nu diferă de cele acceptate în mod obișnuit în Europa. Trebuie să recunoaștem Trebuie să recunoaștem că partidul de guvernare are o majoritate de două treimi. Și într-o democrație acest lucru este un fapt clar. La aplicarea articolului 11, prin aplicarea articolului 11, aplicăm directiva de profil și tratatul, inclusiv articolul 11 din cartă. Aici nu e nici urmă de îndoială nu se face o revizuire judiciară a deciziilor luate de autoritatea media. Decizia Consiliului Media, luată ca autoritate de primă instanță, nu poate fi atacată prin proceduri administrative. Însă, așa cum prevede articolul 163, deciziile oficiale ale Consiliului Media pot fi atacate la, în instanță, în conformitate cu dispozițiile codului de procedură civilă. Și lansarea procedurii de apel nu are efect de suspendare, însă instanța, po- instanței poate să îi se solicite suspendarea deciziei. Domnule Reben, protejarea surselor în conformitate cu legislația media maghiară nu este suficient, așa a spus domnia sa. Dacă considerăm că libertatea presei este un principiu de bază în Europa și așa trebuie să fie, acesta trebuie să fie începutul și sfârșitul uh, raționamentului nostru. Și eu întotdeauna am apărat acest principiu la nivel european. Și vă promit că vom continua să promovăm acest principiu și să-l apărăm. Drepturile jurnaliștilor de a-și proteja sursele rămâne un principiu garantat în contextul libertății presei. Jurnaliștii nu, jurnaliștilor nu trebuie să li se impună să-și dezvăluie surs, sursele decât dacă acest lucru este necesar pentru o anchetă penală. Acest principiu, domnule președinte, rămâne valabil oricare ar fi implicațiile politice și cred că ar trebui să fie apărat cu atât mai multă pasiune în momentul în care presa este într-o poziție slabă, așa cum se întâmplă astăzi. Conform directivei referitoare la dreptul la viața privată și comunicații, statele membre trebuie să asigure confidențialitatea comunicației, comunicațiilor. Însă directiva nu se aplică activităților ce nu intră în sfera de aplicare a tratatelor europene. Acesta este un fapt și asta înseamnă că legislația europeană nu se aplică unor aspecte ce țin de securitatea publică, de apărare, de siguranța statului și de aplicarea dreptului penal. În conformitate cu principiul subsidiarității, statele membre au posibilitatea de a lua măsuri care ar putea afecta drepturile anumitor persoane la intimitate, în conformitate cu propriile reguli și cu Convenția Europeană de Protejare a Drepturilor Fundamentale și Libertăților Fundamentale. Orice restricție de această natură trebuie să fie necesară, adecvată și proporțională într-o societate democratică. Un comisar nu poate da judecăți și nu poate condamna astfel de demersuri naționale și n-am de gând să fac asta. Faptul că nu se face trimitere la articolul 30 S-au pus mai multe întrebări în acest sens. Știu că mulți dintre dumneavoastră regretă faptul că Comisia nu ține seama pe deplin de articolul 30 în momentul în care face evaluarea legislației media. Nu este adevărat. Și vreau să spun acest lucru clar și răspicat. Pur și simplu nu este adevărat. Însă, în propunerea inițială pentru directiva AVMS, Comisia inclusese obligația statelor membre de a garanta Uh, independența autorităților naționale de reglementare. Și vă amintiți foarte bine, memoria dumneavoastră este excelentă. Această dispoziție nu a fost sprijinită de Consiliu și, în ciuda unui sprijin ferm din partea Parlamentului, ea se regăsește acum în uh, articolul 30 al directivei privind serviciile audiovizuale și mass media. Acesta nu impune în mod direct o obligație de a crea organisme independente. Domnule președinte, nu e ce ne-am dorit noi, dar aceasta este litera um, directivei. Și trebuie să acceptăm realitatea, chiar dacă o facem cu regrete. Autoritățile maghiare au fost de acord să elimine dispoziția și să adauge următorul text în Constituția lor media. Citez. Este sarcina sistemului media în integralitatea sa, să oferă, să ofere informații rapide și corecte pe, în contextul unor astfel de evenimente. Acesta este textul modificat. Vă cer scuze că nu ați primit și dumneavoastră textul, dar uh, nici eu nu l am de multă vreme. De îndată ce voi putea să vi-l distribui, am să o fac. Pentru că îmi dau seama și sper că mă credeți pe cuvânt. Îmi imaginez, spuneam, că vreți să-l vedeți scris negru pe alb. Acesta este un lucru important ca să vă puteți face o părere. Nu mai există, deci, obligația unei compensări echilibrate cu privire la mass media scrise și audiovizual, așa cum am spus deja la început. Domnul Lockhart întrebat dacă sunt pregătită să propun o legislație referitoare la pluralismul media. Și așa cum am spus la început, sunt gata să iau măsuri în domeniul pluralismului media cu toate prerogativele aferente. Nu există o soluție universală, asta e clar. Cazul Ungariei mi-a clarificat și mai mult această idee. Voi înființa acel grup de lucru și vă mulțumesc pentru disponibilitatea de a vă alătura grupului de lucru pentru a discuta despre provocările cu care ne confruntăm și pentru a ne asigura că avem o imagine de ansamblu clară a situației din Europa și să putem firește să acționăm în consecință, incluzând independența media, care ar fi, trebui să fie o prioritate de prim rang. Poziția OSCE cu privire la legislația mass media din Ungaria și analizele noastre. E bine, există un uh, temei juridic diferit pe care l-am folosit noi față de cel din analizele OSCE. Din trei motive. Cele trei motive prezentate de OSCE sunt următoarele. Preocupările noi autorități mass media, mai ales durata mare a mandatului membrilor și reprimarea uh, radiodifuziunii publice. V-am explicat care este punctul de vedere al Comisiei și cred că mandatul membrilor altor consilii de radiodifuziune din alte state membre se întâmplă să fie tot așa de lung, de la 5 până la 9 ani, de exemplu. La considerații de radiodifuziune. Ultima observație, domnule președinte, este că mesajul de azi dimineață, când m-am referit la acest aspect, sunt convins că și domnul prim-ministru și ministrul de afaceri externe vor repeta acest mesaj din partea guvernului maghiar. Am primit un mesaj scris cu privire la poziția guvernului maghiar și vă pot asigura că am colaborat strâns cu guvernul maghiar și am fost impresionată de activitatea personalului Uh, meu. Ambele părți au uh, făcut eforturi mari și au făcut datoria în mod adecvat și constructiv pentru a găsi o soluție. Pentru că este un dosar important și trebuie să găsim o soluție. Mulțumesc! Τέλος, εξ ονόματος What? Acum, în numele Consiliului, are cu... Nu, există o intervenție de procedură. Proprio per eh, invitare la commissaria. Domnule președinte, aș dori să mă adesez comisiei. Textul la care ați făcut referire ar fi posibil ca acesta să fie trimis șefilor grupurilor politice, pentru că am dorit să uh, îl avem înainte de votul de mâine. Doamna comisar, dacă doriți să răspundeți. Din partea mea, uh, în mod clar, da, și înțeleg și de la ministrul maghiar că este de acord, așa încât îl veți primi cât de curând posibil. Și acum, uh, ministrul maghiar va avea ocazia să se și exprime în acest sens. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Apreciez faptul că nu trebuie să folosesc limbajul corpului atunci când, pot, când îmi exprim opinia în legătură cu această temă din punctul de vedere al Ungariei. Câteva idei scurte, dat fiind că răspunsul doamnei comisar Cross a fost extrem de cuprinzător și în ceea ce privește componența Consiliului Media? Aceasta a fost o întrebare care, mi-a fost adresată. Pot să dau un răspunsul doamnei Cruz a fost corect, așa încât pot să mă refer la doar câteva chestiuni. În primul rând, Ungaria este angajată să respecte valorile, principiile și regulile din tratat, din Cartea, Cartea Drepturilor Fundamentale și toate celelalte instrumente din dreptul internațional, european sau universal în ceea ce privește drepturile omului. Când au apărut primele critici dure în legătură cu legislația mass media, înainte de adoptarea propriu-zisă a legii, fac aici referire în special la comentariile făcute de reprezentantul media al OCSE. Dorința mea în acel moment a fost pur și simplu ca aceștia să citească textul, să îl, analizeze și să ne spună ce dubii există, ce preocupări există în legătură cu sau în legătură cu implement, interpretarea implementării textului legislativ. De aceea am salutat imediat uh, inițiativa Comisiei Europene în calitatea sa de gardian al tratatelor, atunci când Comisia a analizat textul și ne-a împărtășit dubile și preocupările sale. Comisia a examinat legea, a făcut o serie de propuneri și toate propunerile respective au, respective au fost adoptate și poi mâine, la reuniunea Cabinetului de Miniștri vom adopta textul și îl vom înainta spre adoptare Parlamentului European, amendament, Parlamentului Maghiar. Parlament, amendamentele vor fi adoptate cât de repede este posibil din punct de vedere procedural și vor intra în vigoare. Aș dori să mulțumesc Comisiei Europene pentru munca depusă, pentru ajutorul și asistența acordate și vă mulțumesc tuturor celor care ați făcut uh, comentarii corecte și ne-ați ajutat în acest uh, exercițiu care, sunt convins, a fost extrem de important nu doar pentru noi, ci și pentru Uniunea Europeană în totalitatea sa. și vă garantez ajutorul și susținerea noastră în legătură cu grupul pe care îl veți înființa, doamnă comisar. Este un grup în interes european și vrem să fim participanți și să susținem obiectivele sale. Singurul lucru pe care îl regret este limbajul excesiv din anumite declarații politice. După cum am spus, lege, înainte de adoptarea legii, am avut impresia că ni se face un fel de proces de intenție. Și aici mi se pare că s-a aplicat prezumția de vinovăție și nu cea de nevinovăție, care este o regulă de bază în orice proces corect. Câteodată declarațiile politice nu au fost rezonabile și corecte, nu au adoptat un ton potrivit unei dezbateri politice. Noi susținem dezbaterea politică la nivel intern și european sau mondial. Cred acum că am depășit un moment care a dăunat integrării europene. Și vă asigur de respectul nostru. Avem intenția fermă să includem Carta Drepturilor Fundamentale în noua Constituție maghiară. Ungaria va deveni prima țară care va avea Carta, Drepturile, Carta Drepturilor Fundamentale în sistemul juridic, nu doar în domeniile acoperite de dreptul Uniunii, ci uh, va trona în vârful sistemului juridic și va avea prioritate asupra oricărei alte legi penale care ține de media sau de orice alt subiect. Acest lucru ar trebui să vă asigure că valorile, regulile și principiile pe care le împărtășim vor fi respectate pe deplin de către țara mea. Vă mulțumesc. Vă mulțumim. Există șase propuneri de rezoluție pe acest subiect pe care l-am încheiat. Vom la o scurtă pauză pentru ca comisarii să-și poată schimba locurile și începem imediat dezbaterea următoare în legătură cu Corea.